Domnul Luis de Grandes Pascual va începe. Avem șase rezoluții. Îi dăm cuvântul pentru început domnului Luis de Grandes Pascual. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor, pentru cineva care vine din Spania să trebuiască să vorbească rău despre o țară cum este Venezuela e dureros avem legături istorice, avem suflete și sentimente care niciodată nu vor dispărea și care ne unesc. Însă lucrurile au ajuns prea departe. Faptul că patru mari grupuri politice, cele mai mari din această instituție, au ajuns la un consens cu privire la o rezoluție așa de fermă în ceea ce privește acuzațiile la adresa persecuției opoziției democratice care uh, sunt puse în aplicare de președintele Maduro, faptul că Comitetul Antitortura Națiunilor Unite a uh, emis o sancțiune în termeni clari, spunând că nu există libertate de exprimare și că nu există independența justiției, că există acte concrete de tortură. Toate acestea ne arată că nu vorbim doar de teorie domnul Maduro nu știm cât va mai abuza de răbdarea noastră și până când va crede că are legitimitate, deși a fost ales în mod legitim, uh, să insulte și să persecute un președinte democratic, cum este președintele Alnar, spunându-i uh, că organizează lovituri de stat. Chiar dacă ar fi așa, nu ar trebui să se pună așa problema. Prin urmare, trebuie să transmitem Venezuelei și poporului democratic că are un traseu democratic pe care trebuie să-l parcurgă în pace și pe care, împreună cu Europa, îl poate parcurge spre un viitor mai bun. Mulțumesc! Domnul Weidenholzer, mulțumesc, domnule președinte, stimate doamne și domni. În 2013, situația din Venezuela s-a înrăutățit dramatic. Pentru grupările din opoziție, această situație devine tot mai dificilă. Arestările sunt la ordinea de zi, iar arestările uh, lui uh, Leopold Lobe și a lui Cevalu sunt cele mai spectaculoase. altul, comisar a declarat în fața opiniei publice că este foarte îngrijorat cu privire la această situație. Sistematic a uh, constatat că există încălcări ale drepturilor omului. Țara este divizată, iar uh, totul se resimte la nivelul familiilor. A sosit momentul ca guvernul actual din Venezuela să încheie acest capitol nedemn și să inițieze un dialog pașnic cu opoziția. Cei uh, care sunt ținuți nevinovați în detenție ar trebui să fie eliberați imediat, iar dreptul la exprimare și la libera adunare, asociere, să fie uh, reinstituit. De asemenea, independența justiției trebuie reinstituită. Yes. Señor Demesmaker, Mulțumesc, care cuvântul domnul Demesmacher. Ehm, ja, ik kan me alleen Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă alătur și eu celor spuse de colegi. Manifestațiile studenților au fost uh, persecutate, au fost reprimate, iar regimul Maduro încearcă să pună capăt tuturor acestor proteste. 1400 persoane au fost deținute în condițiile în care încercau pur și simplu să se exprime pe internet. Și această, această exprimare pe internet poate să ducă la până la 5 ani de detenție în închisoare. Știm bine care este moștenirea lui Chavez, dezastruoasă naționalizarea economiei, inflație, corupție galopantă, inflație foarte, foarte mare și poate a venit momentul să uh, acceptăm ceea ce a spus Congresul American, să impunem sancțiuni lui uh, Maduro și anturajului său și uh, împotriva altor persoane din anturajul său care se fac vinovate de încălcarea drepturilor omului, putem să le lipsim de vize, să nu mai poată să intre în Uniunea Europeană, să le înghețăm activele financiare și să condamnăm cât se poate de ferm încălcarea drepturilor omului în această țară, în Venezuela și să cerem eliberarea deținuților care sunt deținuți reținuți în condiții inacceptabile, dintre care doamna Marina Corina Machado. Mulțumesc foarte mult, domnul Corau. Gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește chestiunea Venezuelei, cum se întâmplă în astfel de situații, am perceput pe durata negocierii și prezentării amendamentelor o chestiune care ține mai degrabă de detaliu decât de problema reală. Evident că în problema în Venezuela este o problemă de democrație, de încălcarea drepturilor omului, dar încă noi nu reușim să privim uh, lucrurile în mod concret, pentru că pe de o parte există suporterea ai președintelui Maduro și ai guvernului și pe de altă parte cei care susțin opoziția, care însă ar putea să fie o opoziție nu neapărat spontană, ci stimulată de vreo putere terță occidentală. Și eu cred că ar trebui să încercăm să privim astfel de situații cât mai posibil imparțial și poate identificând organismele adaptate care să asigure protecție populației din Venezuela și protecție pentru drepturile omului pentru cetățenii Venezuelei. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Mauro. Mulțumesc, domnule președinte. Această rezoluție sosește la momentul potrivit. Pot să spun cu mândrie astăzi că Parlamentul European a fost la înălțimea situației și că într-un moment așa de important a știut cum să răspundă în mod ferm cerințelor uh, care vin din partea Venezuelei. Fără îndoială, având în vedere importanța și fermitatea textului pe care l-am votat, nu putem face greșeala să credem că am făcut tot ce se putea face. Pornind de la această rezoluție, trebuie și vom uh, lucra, vom face eforturi astfel încât să determinăm guvernul Venezuelei să-și rectifice atitudinea și să înceteze cu încălcările sistematice ale drepturilor omului și ale libertăților fundamentale ale opoziției. Însă, dacă nu se întâmplă această modificare, în numele grupului ALDE vreau să vă garantez că vom examina toate posibilitățile existente astfel încât guvernul acesta să-și modifice comportamentul. Mulțumesc! Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Couso. Există colegi care folosesc democrația și drepturile omului pentru a-și servi interesele. Această rezoluție este un exemplu de instrumentalizare politică a drepturilor omului împotriva um, celor aleși, împotriva guvernului ales democratic în Venezuela. S-a încercat tot, lovitură de stat, sabotaj petrolier, război economic și război mediatic. Și acum iată și violența. Sunt pacifiști acești studenți? Eu aici văd uh, o armă, o armă de război. Aici vorbim despre oameni care folosesc arme folosite în lupte. Uh, dacă o persoană cu uh, mască asasinează agenții de ordine, nu putem spune că este vorba de o mișcare pacifistă. În Spania s-a votat o lege care um, restrânge dreptul la proteste, însă în Venezuela acest lucru nu s-a întâmplat. Uh, nu avem cum uh, sprijini această răsturnare a guvernului democratic ales de către venezueleni. Mulțumesc. Începem acum dezbaterile. Domnul Estetin are cuvântul. Pane předsedající, venezuelský režim se snaží... Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Regimul venezuelan încearcă să reprime opoziția. Foarte mulți oameni au ajuns în închisoare, inclusiv studenți, jurnaliști, de exemplu, Leopold Lopez, un uh, lider al opoziției foarte important, care și el a fost uh, încarcerat. De aceea sprijin această rezoluție care se bazează pe experiența noastră istorică din țările noastre, care a trecut de asemenea printr-un uh, uh regim dictatorial, regimul sovietic. S-a încercat și aici persecutare, uh, încarcerare și de aceea a fost întotdeauna foarte important să se obțină sprijin din partea țărilor democratice Asta acum 25 de ani. Și cred că în acest moment ar trebui ca toți să transmitem acest sprijin democratic acestor oameni. Fac apel la o eliberare imediată a lui Lopez și a celorlalți uh, deținuți politici. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Asis. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Nu pode ser de un stat. Ehm, democrația și drepturile omului merg mână-mână. Este ceva absolut esențial. Separarea puterilor în stat, eh, autonomia fiecăruia, libertatea de expresie a fiecăruia și trebuie, eh, înainte de toate, să se respecte regulile statului de drept, iar eh, șeful statului trebuie să garanteze aceste drepturi. Iată, socialiștii se alătură unei inițiative în acest sens, însă trebuie spus că situația din Venezuela este foarte complexă și nu dorim să existe sancțiuni, nici perspectiva unor sancțiuni, pentru că există astăzi uh, situații uh, în Venezuela care nu pot să se compare cu ce se întâmpla, de pildă, în uh, Uniunea Sovietică pe vremuri. Bineînțeles, există niște probleme acolo. Noi uh, sprijinim rezoluția, am participat la redactarea ei pentru că pentru noi drepturile omului sunt foarte, esenți, foarte importante, dar Într-adevăr, trebuie pedepsiți cei care se opun acestor principii, însă să nu uităm situația mai complexă, mai amplă din această țară. Venezuela este o societate democratică care mm, face alegeri libere, însă da, astăzi situația este gravă, ea trebuie să fie rectificată, de aceea Parlamentul își face datoria. Mulțumesc foarte mult, domnule Asis, doamna de Sera. Señora de Serra, por favor. Doamna Șalbastru. Vă rog. Președinte, solamente... Mulțumesc, domnule președinte. Doiam să adaug ceva să spun foarte clar că ceea ce facem noi în Parlament cu privire la Venezuela este important și este destul de mm, uh, decisiv, având în vedere că avem uh, o putere, însă nu uh, spunem așa de clar că ne manifestăm împotriva persecuției poliției. Doamnă, vă rog, trebuie să puneți o întrebare, dacă doriți. Da, întrebarea este vrem să insistăm ca Uniunea Europeană și țările uh, Uniunii Europene, cum ar fi Belgia și așa mai departe, care recunosc că um, dreptul la azil politic a celor din Venezuela uh, forțează și ajută această persecuție politică? Eu cred, eu... Mulțumesc. Cred că votul pe acest uh, text uh, va avea loc și cred că vom adopta acest uh, text și se va recunoaște că situația este condamnabilă pentru că opoziția este tratată așa cum este tratată în această țară. Asta se spune negru pe alb și în rezoluție uh, care, rezoluție care, vă amintesc, a fost adoptată și de către Națiunile Unite. Însă nu trebuie să încurcăm lucrurile. Venezuela în ultimii ani a cunoscut alegeri, alegeri democratice și spunem că da, asta nu este suficient pentru a spune că uh, democrația nu ar exista deloc. Da, trebuie să existe și respect al drepturilor omului. Președintele întrerupe. Mulțumesc foarte mult, domnul Karski. Panie przewodniczący, aresztowanie w lutym kilku studentów pod pretekstem działalności przestępczej fost pentru că au participat la proteste pașnice. Acesta este mod... Au existat proteste care au fost destul de răspândite. Domnul Lopez însuși s-a prezentat sistemului de justiție și a, a declarat că, de fapt, este un sistem uh, injust. Arestarea sa și detenția sa reprezintă un act uh, ilegal, iar el este tratat într-un mod uh, umilitor, ceea ce reprezintă o încălcare a drepturilor omului și a sosit momentul acum să facem pași importanți împotriva regimului lui Nicolas Maduro. Vă mulțumesc! Iura Celansuva. Mulțumesc, are acum cuvântul doamna Cealansuva. Mulțumesc, domnule președinte. Vedem acum deteriorarea drepturilor cetățenilor Venezuelei și nu putem permite ca situația să se înrăutățească. Acesta este motivul pentru care vreau să cer Consiliului să uh, înceapă să se gândească la posibilitatea unor sancțiuni specifice împotriva funcționarilor din guvernul Maduro. Sunt absolut îngrozită de modul în care acest regim își tratează cetățenii venezuelenii care își exercită dreptul democratic de a se manifesta în mod pacifist împotriva eșecului politic al guvernului, sunt uh, confruntați cu o reprimare și cu o brutalitate sistematică din partea forțelor de securitate. Aș vrea să cer autorităților competente să elibereze tuturor prizonierii, să elibereze toți prizonierii politici care au fost deținuți în mod arbitrar și care nu au avut dreptul la un tratament echitabil, inclusiv Leopold Lopez și Maria Machado. Nu putem să mai tolerăm ca liderii opoziției uh, să fie supuși sancțiunilor și abuzurilor și ca în Venezuela să nu existe o putere juridică operațională care să poată uh, ancheta și să poată uh, urmări în instanță în mod corect aceste situații. Mulțumesc, domnul Hezonos. <coughs> Afetiria ton ematirons fetos. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte am asistat la manifestații uh, înăbușite în sânge anul acesta, violențe foarte mari în aceste manifestații, manifestații împotriva președintelui uh, Maduro. Și trebuie spus că, că ra raportul ONU Uh, spune niște lucruri, dar în această rezoluție avem uh, numai spicuiri din aceasta. Avem și alte rapoarte care vorbesc despre violarea sistematică a drepturilor fundamentale. Și să nu uităm nici memorandumul UE uh, împotriva Greciei, impus de ECOFIN. Da, deci lucrurile acestea sunt importante în sensul că Ehm, nu numai în Venezuela avem probleme cu drepturile omului și în Uniunea Europeană avem probleme mari cu încălcarea drepturilor omului, dar bineînțeles eh, nu am eh, eh, pur și simplu amenințat în Grecia că am dau afară din Europa sau din zona euro. Mulțumesc foarte mult. Aveți o cartonaș albastru de la domnul Buchner. Doriți să răspundeți? Domnul Buchner este corect că în Venezuela opoziția procedează cu violență și ilegal, însă mă întreb dacă o procedură prin terură și uh, tortură, ei bine, dacă toată această violență, la aceasta ar trebui să se răspundă tot cu violență. Aș vrea un răspuns la această întrebare. terror und folter sind falsch. Teroarea și tortura sunt greșite, indiferent din ce parte vin. Însă, aici avem proceduri legale împotriva unor oameni care au comis anumite fapte penale în Venezuela. Mulțumesc, domnul Urtasun, acum. Eu trebuie să decir que lo que se folosește articolul 135, dar nu în mod corespunzător aici, pentru că nu este vorba despre altceva decât de o acuzație generală împotriva unui guvern ales în mod democratic. Eh, Parlamentul nostru a făcut multe de rezoluții pe contra Venezuelei. Trebuie să înțelegem că nu dorim să colaborăm cu regimul totalitare, dar nici nu putem acuza Venezuela pentru culoarea politică a guvernului său situația din Venezuela trebuie să fie abordată exact așa cum se întâmplă și în alte cazuri, ceea ce nu e cazul acum. Nu sunt de acord și grupul meu nu este de acord cu asta. Deci îmi pare foarte rău încă o dată de acest exercițiu de ipocrizie, nor n-am dorit să participăm nici la dezbatere nici la amendamente, fiindcă nu suntem de acord cu această rezoluție și vom vota împotriva, evident. Mulțumim. Domnule Urtason, aveți un cartonaș albastru de la domnul Karski. Acceptați? Vă rog. Karski. Domnul Karski. Padło tutaj stwierdzenie, iż... Mulțumesc, domnule președinte. S-a spus că condamnarea guvernului Venezuelei nu este una întemeiată și aș vrea să vă întreb dacă sunteți de acord cu tratamentele inumane care se aplică reprezentanților opoziției. Mă gândesc la liderul Leopold Lopez și la ceilalți activiști care au fost arestați Uh, în mod arbitrar, uh, care sunt închiși fără apă, fără electricitate, care stau în condiții absolut inumane. Sunteți de acord cu toate aceste lucruri? Acceptați genul acesta de tratament? Los casos, los, los casos que Cazurile acestea pot fi discutate și abordate. Ce spun eu este că cer aceeași măsură, aceeași abordare ca și pentru alte țări și în text se face o acuzație generală împotriva unui guvern care a fost ales în mod democratic. Data viitoare, când aveți cazuri concrete, sigur, veniți cu ele și le discutăm, dar să prezentăm ca și cu în alte cazuri. Există opt rezoluții împotriva uh, Venezuela pentru că nu ne place culoarea mm, politică a guvernului. Domnule Urtasun, domnul Nart are un așa albastru pentru dumneavoastră Vreți să răspundeți? Bun, dar domnule Nars, vă rog foarte repede. Domnule Urtasun, credeți că E corect ca raportorul Comitetului pentru Drepturile Omului din ONU, care este raportorul în Comitetul Antitortură ONU și împotriva detențiilor arbitrare din ONU, care consideră că Tribunalul Nord-American al Drepturilor Omului uh, ar trebui să se teamă de Venezuela? Vreau să vă mai spun ceva. Eu aplic acest lucru tuturor lucrurilor unde se încalcă drepturile omului. Ce nu înțeleg, de ce dumneavoastră nu vreți să condamnați acest lucru, uh, pentru că este în mod evident o situație condamnabilă. Javier, nu așa stau lucrurile. Eu întotdeauna voi condamna încălcarea drepturilor omului acolo unde există. Întotdeauna am susținut acest lucru, dar nu vorbim despre asta, Javier. E o cauză, e o acuzație generală. Am fost aici în mandatul anterior și știm, există atâtea rezoluții împotriva Venezuelei pentru că există uh, deputați care nu sunt de acord cu culoarea politică a Venezuelei. Deci nu sunt de acord. Bun, mai sunt și alte cartonașe albastre, însă uh, mai sunt și alte dezbateri care trebuie să se încheie înaintea votului și de aceea îmi pare foarte rău, dar nu voi putea să vă dau cuvântul celor care aveți cartonașe albastre și mai ales trebuie să fim foarte strict cu timpul începând de acum, fiindcă dacă nu vom fi într-o mare întârziere cu toate discuțiile. Domnul Bașir. Uh, Mr. Uh, President, Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă folosesc de acest prilej pentru a uh, solicita administrației Obama să deschidă dialogul cu uh, Venezuela, așa cum a făcut și în cazul Cubei. Haideți să eliminăm, să îndepărtăm orice scuze și alibiuri ale regimului din Venezuela utilizate pentru a îngrădi libertatea presei și să prevenim și, să, și care doresc să prevină adevărata democrație și instaurarea acesteia. Venezuela trebuie să înțeleagă că nu mai poate să sprijine economia, pentru că la nivel mondial prețul țițeiului este în cădere liberă. Se așteaptă uh, o inflație de 60% anul acesta. Nu își mai poate permite uh, beneficii uh, de bunăstare pe care le-a promis cetățenilor sale. Trebuie să înțeleagă Statele Unite, așa cum a făcut și în cazul Cubei, că nu poate și nu trebuie să îngrădească aspirațiile unui alt stat suveran. Mulțumesc și doresc să urez tuturor Crăciun fericit și un an nou bun. Mulțumesc, domnul Kelam. Thank you, Mulțumesc. Domnule președinte, sunt foarte îngrijorat de situația din Venezuela, politică care se degradează permanent. Această uh, țară trebuie să respecte drepturile omului, mai cu seamă că numai ce a devenit membru al uh, Consiliului de Securitate a ONU. Criza economică uh, la care asistă această țară e generată și de probleme ideologice, iar uh, manifestațiile masive împotriva lui Maduro au dus la încălcarea drepturilor opoziției. Uh, liderul său a fost uh, întemnițat. Mai mult decât atât și mai grav, multe persoane au fost ucise în cadrul acestor ciocniri. Nu este un stat de drept acesta. Ne exprimăm solidaritatea cu acest popor care dorește să aducă țara înapoi pe drumul democrației și își riscă viața. Îi cerem doamnei Federica Mogherine să ceară imediat uh, încetarea violențelor și eliberarea uh, celor care sunt uh, în închisoare. Domnul Lopez Aguilar. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere redactarea acestei rezoluții, în special parțialitatea anumitor paragrafe, evident că toți actorii politici și sociali din Venezuela trebuie să se implice într-un dialog constructiv, ceea ce înseamnă încetarea oricărei formă de violență și inițierea unui dialog care să ducă la pace și care să permită la exprimarea dreptului la uh, reuniune și manifestare fără violență, dar autoritățile din uh, Venezuela trebuie să înceteze cu uh, arestarea arestările arbitrare, mai ales în cazul lui domnului Lopez, care este deja de mult timp în închisoare. Comisia Drepturilor Omului împotriva torturei și împotriva detențiilor arbitrare și Comisia Drepturilor Omului a Națiunilor Unite s-a pronunțat în acest sens. Și nu avem cum Uh, să acceptăm această părtinire a justiției din Venezuela care permite cuiva să rămână într-o închisoare militare, într-o uh, cauză care nu are nicio legătură cu închisorile militare. Prin urmare, eh, există un conflict în Venezuela care nu este între cei care se confruntă cu capitalismul sau cu socialismul. E vorba de apărarea violenței ca armă politică și persecutarea opoziției. Eh, cine este dispus pentru a, împiedica această situație? Asta rămâne văzut. Mulțumesc, domnul Belder. Mulțumesc, domnule președinte. Într-o propoziție pot fi exprimate multe. După cum spuneam, opoziția democratică, aceasta este combătută în acest moment. Vor exista voci și se va spune că impunitatea va fi democratizată. Aceasta este o condamnare cât se poate declară. Opoziția trebuie susținută, trebuie să se găsească posibilitatea de a instaura statul de drept în propria țară. Însă, Maduro susține că acest lucru nu este posibil. Comunitatea ebraică este de asemenea combătută, se luptă împotriva ea. Mai există numai șapte mii de evrei în Venezuela. Antisemitismul este foarte pronunțat. Vă mulțumesc. Doamna Weber. Astăzi în Venezuela mulți dintre liderii opoziției politice sunt în închisoare. Cel mai important, cel mai cunoscut este Leopold uh, Lopez, însă mai sunt și alte persoane, activiști tineri, 100, care sunt în închisoare, alții sunt urmăriți penal. Tot ce vor este ca să poată să protesteze pașnic împotriva guvernului care a dus țara în pragul dezastrului Președintele Maduro și guvernul său trebuie să înțeleagă că în democrație trebuie să uh, joci în mod cinstit și nu trebuie să uh, întemnițezi uh, opoziția pentru drepturile omului. ONU a, cheru, a cerut uh, eliberarea acestor uh, prizonieri, prizonieri, precum și Comitetul împotriva torturii, iar acum și Parlamentul nostru cere eliberarea acestor prizonieri. Nu putem să fim complice uh, la un așa zis complot împotriva Venezuelei. Nu! Noi ne dorim o țară Venezuela democrată, democratică și prosperă. Mulțumesc! Urmează doamna Suber. Mulțumesc, domnule președinte. distribuția patrimoniului public care a cunoscut acte violente, uh, incendierea anumitor uh, clădiri publice. Avem uh, prezența unei doamne a cărei fiice a murit într-un astfel de incendiu, uciderea de persoane, arestări nediscriminate. Acestea sunt crime care sunt considerate ca a fi crime în toate țările noastre și cine comite aceste crime trebuie să fie acuzat și trebuie să fie pedepsit în mod corespunzător. Însă în Venezuela lucrurile nu stau deloc așa victimele nu sunt considerate a fi victime, ci sunt considerate a fi autorii acestor Um, situații. Morții și răniții nu mai au nicio valoare. Sunt infracțiuni, sunt crime grave care se întâmplă în Venezuela. Toate autoritățile sunt uh, acuzate când folosesc în mod uh, abuziv forța și noi cerem să se respecte um, autoritatea judiciară a unui stat suveran. Tratamentul trebuie să fie egal și nu trebuie să aplicăm tratamente coloniale, totuși ca Parlament European. Dacă acceptăm această rezoluție, asta înseamnă că acceptăm abordăm grupuri violente și extremiste care nu reprezintă majoritatea în Venezuela. Bun, intrăm acum la procedura intervențiilor spontane. Există multe solicitări de intervenție, nu vom putea da cuvântul tuturor. Cred că înțelegeți acest lucru pentru că nu putem încheia la timp pentru următoarele dezbateri. Dacă sunteți de acord, fiecare dintre reprezentanții grupurilor politice va avea cuvântul, mai ales celor care nu au intervenit până acum. Domnului Turcai, să aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Situația din Venezuela este o urgență internațională. Guvernul Maduro, continuatorul lui Hugo Chavez, consider, continuă să uh, își aplice procedurile dictatoriale, să reprime opoziția, să uh, oprime presa și să distrugă cetățenii din Venezuela, uh, aducându-i la stare de sărăcie. Venezuela este acum o țară a ororilor, unde uh, ajung în închisoare cei care nu gândesc ca Maduro se persecută mijloacele de uh, comunicare pentru că nu dansează pe muzica aceasta ceavistă și uh, poporul venezuelan este persecutat și este uh, supus fricii de către ultra ultra-ceaviști. Instituțiile europene nu pot tolera acest lucru și trebuie să cerem guvernului din Venezuela să înceteze această persecuție împotriva opoziției. Sunt sigur că în curând Venezuela va ieșa din acest coșmar chavist eh, și se va transforma într-o țară democratică plin de democrații și PPE-ul va lupta pentru ca asta să fie o realitate. Și îmi pare rău că cei care eh, susțin Venezuela, cum ar fi domnul Pablo Iglesias, nu a avut curajul să vină în plen să discute. Lipsește culașitate și nu spune nimic în acest sens. Mulțumesc, domnul Altapardel. Gracias uniunea europeană s a afirmat în politica internațională ca un actor dedicat promovării democrației și protejării drepturilor omului. putem afirma cu convingere că respectarea procedurilor și principiilor democratice precum și respectul pentru drepturile omului nu reprezintă exclusiv o prioritate politică în acțiunea externă a uniunii ci însăși rațiunea existenței sale. în aceste condiții nu putem să nu privim cu îngrijorare la situația din venezuela unde statul de drept principiile și mecanismele democratice precum și drepturile esențiale esențiale care aparțin fiecărei ființe umane sunt încălcate persistent. susțin astfel adoptarea prezentei rezoluții. cred că este important ca uniunea europeană să transmită mesajul necesității principiilor democrației și ale statului de drept la fel cum cred că este important ca persecuția și judecarea arbitrară a reprezentanților opoziției din venezuela precum și folosirea extrajudiciară a violenței trebuie să înceteze. în același timp consider că este important ca venezuela să facă pași importanți în direcția garantării dreptului la liberă opinie și la libera asociere. este important în egală măsură ca în acest efort să fie implicate toate instituțiile europene și sunt de acord cu inițiatorii rezoluției că înaltul reprezentant trebuie să joace un rol mult mai vizibil în acest subiect. domnule lever Mulțumesc foarte mult. Uh, speram să vorbesc putând să, pentru a sublinia cazul Mariei Corina Machado. Însă, uh, aș vrea să mă refer la ambasadorul, la ce a spus ambasadorul venezuelan ieri la o întâlnire. Pentru că el a spus că Leopoldo López a fost, este vinovat uh, și că ar fi făcut anumite fapte penale și, de asemenea, că va beneficia de un proces corect. Ei bine, acest lucru este absurd și este cât se poate declar că procesul nu va fi unul corect. Regimul uh, este expus încă din interior, iar uh, toate discuțiile care există, care sunt portate în gol, ei bine, Uh, acestea sunt pur și simplu uh, ilare și este câte poate de clar că acolo se încalcă drepturile omului și că oamenii sunt oprimați. În ceea ce privește comentariile uh, ilare făcute astăzi uh, aici de către unii dintre oratori, nu pot să spun decât că ar trebui să le fie rușine celor care nu se exprimă pentru respectarea drepturilor omului. Mulțumesc, domnul Ghegaș. Intervenție fără microfon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 o povo da Venezuela. Aș vrea să mai exprim și eu solidaritatea și aprecierea pentru poporul venezuelan. Cei care, în mod liber și democratic, și-au exprimat sprijinul pentru uh, procesul revoluționar care ar trebui să fie în desfășurare. Toate acestea au fost realizate printr-o serie de alegeri și referendumuri care au avut loc și care au fost recunoscute ca fiind valide de către observatorii internaționali prezenți. Jimmy Carter, care reprezintă uh, Statele Unite, a clasificat procesul democratic uh, de de uh, lucrurilor în, în Venezuela ca fiind un exemplar. Așadar, în loc uh, să discutăm despre democrația în Venezuela, poate că ar trebui să ne gândim la modul în care această țară își uh, gestionează resursele, pentru că au pus capăt analfabetismului și uh, foametei, de asemenea uh, sărăciei și i-au ajutat pe cei care trăiau pe stradă. Cu toate acestea, oamenii continuă să fie cât se poate de uh, reticenți față de acest regim. Mulțumesc, doamna Belova. Din partea Consiliului, domnul Belova. Grație. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Există legături istorice între Europa și Venezuela. Uh, în ceea ce privește integrarea în America Latină, Venezuela are potențialul pentru a contribui la creșterea economică și la prosperitatea în regiune, sau cel puțin ar avea acest potențial extinderea tensiunilor și uh, polarizarea politică în țară uh, cauză, cauzează mari probleme. 2014 a fost un an al turbulențelor care a dus uh, pe străzi manifestanți pro și împotriva guvernului. Începând din februarie, Uniunea Europeană, printr-o serie de declarații, și-a exprimat preocuparea referitoare la această polarizare și uh, înmulțirea incidentelor violente. Uh, ne-am, ne manifestat îngrijorarea pentru închiderea studenților și a exponenților politici și am apelat la guvern, la reprezentanții politici, la societatea uh, civilă, astfel încât să lucreze uh, umăr la umăr și să găsească o soluție consensuală. Am invitat toate părțile la un dialog politic și la condamnarea violenței. Este îngrijorător să constați că nu se înregistrează niciun progres către reconcilierea atât de necesară. Ne preocupă de asemenea întâlnirile care se, prospect, se conturează pentru viitor. Uniunea Europeană și-a exprimat aprecierea față de președintele Maduro pentru angajamentele din discursul inaugural din 2013 în ceea ce privește construirea unei națiuni inclusive. Însă tensiunile ne arată că Venezuela este departe de a fi depășit diviziunile interne. Aceasta este o situație complexă care eh, stimulează sensul de responsabilitate al guvernului și al partidelor de opoziție. Acestea trebuie să se unească pentru a găsi o cale de ieșire. Doar așa vor putea lua deciziile necesare pentru a ieși din această situație și cerem guvernului să uh, conducă uh, acest dialog pentru a conduce țara către pace și pentru a ajunge la o soluție de compromis. Venezuela are probleme nu doar politice, ci și probleme economice, sociale și de securitate. Inflația este în creștere, bunurile de uh, consum de bază sunt din ce în ce mai uh, puțin disponibile, există tensiuni civile, probleme de securitate, uh, scăderea uh, prețului petrolului la nivel mondial a agravat situația și a avut un impact masiv asupra capacității țării de a răspunde obiectivelor 2015. De curând, președintele Maduro a anunțat reduceri în bugetul public cu această continuare a crizei politice, guvernul nu va găsi consensul necesar pentru sprijinirea măsurilor anticriză. Rolul Venezuelei în regiune va avea de suferit, așa cum a spus de curând secretarul general UNASUR într-un discurs în Brazilia. Rezoluția Parlamentului menționează pe bună dreptate situația liderilor uh, de acestor proteste, studenți, oameni politici din opoziție și toți cei care în mod arbitrar se află în închisoare. Autoritățile din Venezuela au datoria de a se asigura că procesele sunt imparțiale și că se respectă în totalitate drepturile celor acuzați. O serie de proceduri judiciare continuă însă să fie amânate. Vom continua să urmărim îndeaproape situația acestor oponenți politici, cum ar fi Leopold Lopez și cei patru studenți care sunt uh, anchetați în același timp. Uniunea Europeană este gata să își intensifice relațiile cu Venezuela la nivel bilateral și regional, în numele unei prietenii reale pe care vrem să o aducem în atenția Venezuelei, spunându-i că stabilitatea și progresul pot fi regăsite doar pe baza unui dialog inclusiv bazat pe respectarea drepturilor omului și a libertății de exprimare. Dialogul este singura cale pentru reconciliere uh, în întreg, pe întreaga scenă politică. Mulțumesc! Mulțumim cu această intervenție din partea reprezentantului Consiliului. Am încheiat discuțiile.